Sir Robert, can we start? Okay, that's it. We needed you. Sir Robert, putem să începem? Aveam nevoie de permisiunea dumneavoastră. V-am întrebat, pentru că de fiecare dată ne întreabă dacă începem și de data aceasta l-am întrebat eu pe el. Bine. Haideți să începem, sper că se mai adună lumea. Avem onoarea și plăcerea de a-l saluta pe domnul Christian Leffler, director general al SAE pentru relațiile cu Americile, care ne va informa despre stadiul negocierilor cu Cuba, dar nu numai, ci se va referi și la alte evoluții din America Latină. Aveți cuvântul, vă rog. Ce? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că va fi uh, nu numai o onoare, ci și o plăcere să putem discuta împreună. Permiteți-mi să vă dau câteva informații introductive despre unde ne aflăm acum și despre procesele diverse de consolidare, de implicare sau de îmbunătățirea relațiilor contractuale cu Americile Latine, cu America Latină noul element, dacă putem spune așa, kid, new kid on the block, ca să mă refer și la fac aluzie modernă, este Cuba. Pentru că în legătură cu Cuba, Consiliul a acordat Consiliului și Comisiei și SAE-ului o directivă de negociere pentru negocierea unui dialog, uh, unui acord de cooperare politică și de dialog uh, economic. Acesta a fost uh, subiectul unor controversate întâlniri pe care le-am avut și a urmat o perioadă lungă de reflexie cu statele membre înainte să se decidă pasul acesta. Ce este important să subliniem în acest context este faptul că obiectivul pe care îl avem cu aceste directive de acord cu Cuba, așa cum a fost uh, el stabilit mandatul prin uh, directivele de negociere, nu va schimba considerabil politicile noastre față de Cuba. Pentru că există o continuitate în obiectivele pe care le-am menționat, în, uh, însă schimbarea este în abordarea procedurală. Obiectivele fundamentale și scopul fundamental al politicii externe este deja cunoscut de mai mult timp. E vorba de susținerea unor schimbări și modernizări pe acea peninsulă și de promovare și apărare a drepturilor omului, extinzând în același timp aria de aplicare a acestora pentru fiecare cubanez exercitând așadar libertățile fundamentale cât mai bine. Aceasta nu se schimbă față de trecut și este foarte evident în directivele pe care le-am primit din partea Consiliului că aceasta va fi uh, și ținta principală a unui acord, eventual. Deci de ce să schimbăm acest lucru? Motivul pentru care s-ar întâmpla acest lucru este că lucrurile evoluează totuși în Cuba. Evoluează încet, cei drept. E nevoie de un ochi cu discernământ și de foarte multă răbdare pentru a putea identifica aceste schimbări și pentru a le detecta, dar totuși aceste schimbări sunt evidente. Există chiar și câteva schimbări foarte importante în domeniul economiei, în structurile sociale și, până la un anumit nivel, în domenii care au legătură cu politica și cu drepturile politice. Este foarte clar și pentru cubanezi faptul că dorim ca acest proces să fie mai rapid și să meargă chiar mai departe. Însă ceea ce putem face este să vedem cum putem acompania acest proces de schimbare. Acesta este și obiectivul acordului de care vă vorbeam, care ne va oferi un cadru, aproape că aș fi spus un cadru mai puternic, dar de fapt nu există niciun acord cu Cuba în momentul de față, deci nu există niciun cadru legislativ de cooperare în vigoare, deci acest cadru ne va permite să continuăm dialogul și cooperarea pentru a putea să ne atingem obiectivele care sunt susținerea schimbării în Cuba, libertate suplimentară și participare mai mare, precum și un dinamism sporit în Cuba, în beneficiul poporului cubanez. Uniunea Europeană are deja o cooperare cu Cuba pe care s-a bazat deja de 25 de ani. A existat o întrerupere în această perioadă, dar a reînceput în 2008. Sperăm că aceasta să ne permită o structurare mai bună a cooperării și să ne permită și o concentrare mai puternică pe, pro pe problemele de interes. Avem un dialog uh, la nivel înalt, care a fost totuși destul de puțin regulat, însă a existat și un dialog la nivelul tehnocraților, la nivel mai puțin înalt, atât pe chestiuni tehnice precum agricultură, schimbările climatice, prevenirea catastrofelor sau chestiuni de natură politică, incluzând drepturile omului. Vrem să sporim acest dialog, să-i dăm o bază mai clară mai puternică pe care să construim uh, dialogul viitor, dar din punct de vedere politic, socioeconomic și tehnic trebuie să îmbunătățim acest dialog și trebuie să încercăm să extindem și uh, domeniul de colaborare. Un alt motiv pentru care din partea instituțiilor, adică a Comisiei și a SAE-ului, am considerat că este nevoie de mandatul de negociere de care vă vorbesc acum, este faptul că, deși poziția Uniunii Europene a fost foarte clară față de America Latină în ultimii ani, aplicarea concretă a acestui principiu de către statele membre a fost oarecum, să spunem, nuanțată. Peste jumătate din statele membre până acum și-au semnat, de fapt, propriile memorandumuri de înțelegere, acorduri sau declarații cu Cuba bilaterali. Așadar, s-au angajat în dialog și în cooperare câteodată foarte susținători față de ideile pe care vi le-am expus eu la nivel european, deci susținând poziția Europei, poziția comună, dar câteodată cu o legătură poate interpretabilă cu aceste elemente. Sperăm de aceea că dacă ne-am angaja într-o aventură comună, aceasta ar putea să ne permită să obținem un grad mai înalt de coeziune în abordarea Uniunii Europene față de Cuba. Cred că aceasta ar fi într-adevăr beneficiar pentru toți și cred că ar fi în folosul relațiilor Cubei cu Uniunea Europeană, pentru că astfel am putea avea o abordare mai complexă și mai consolidată. Am primit directiva cu privire la mandatul de negociere din partea Consiliului pe 10 februarie și am comunicat cu guvernul cubanez despre faptul că suntem acum, uh, avem acum un mandat formal, confirmat, că suntem gata să intrăm în negocieri. Am primit de asemenea aceeași undă verde și din partea lor. Nu am început încă negocierile ca atare, din motive foarte evidente, și anume de incompatibilitate de agendă. Ne uităm acum uh, la agendele respective pentru a găsi un moment propice, atât partea europeană cât și uh, omologii noștri cubanezi pentru a putea să ne întâlnim și pentru a putea lansa acest exercițiu, începând să pășim așadar pe calea care duce către un acord în final. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să vă spun foarte pe scurt unde ne aflăm în mai multe procese de interes. Săptămâna aceasta și săptămâna viitoare vor fi foarte importante în uh, două contexte de negociere. Deci la sfârșitul acestei săptămâni, pe 21 martie, vom avea o reuniune la Bruxelles a negociatorilor șefi Mercosur în domeniul comercial cu colegii de la DigiTrade, care, de exemplu, ne vor uh, putea ajuta să vedem unde ne aflăm în pregătirea acordurilor de liberalizare care, dacă sunt considerate destul de îmbucurătoare, vor putea să ne permită o relansare a negocierilor UE-Mercosur și ne vor putea permite de asemenea să avansăm cu acest proces către, sperăm noi, o încheiere a acordului în viitorul apropiat. Au existat și în continuare există însă dificultăți majore printre țările Mercosur pentru găsirea unei formule de ofertă către noi în momentul de față. Noi doar ghicim care ar putea fi oferta lor, am auzit despre ea, dar nu am văzut-o formal. Deci trebuie să mai fim convinși și că se ridică la nivelul ambițiilor pe care noi îl considerăm o bază satisfăcătoare pentru a intra în negocierile finale. Suntem plini de speranță, dar nu suntem convinși că vom putea ajunge acolo. Deci, după reuniunea de la sfârșitul acestei săptămâni, colegii mei de la DigiTrade vor uh, putea să vă informeze despre cum văd ei situația în urma acestei reuniuni. Noi, de partea noastră, suntem gata să ne angajăm activ și să continuăm cu acest proces pe aspectele care nu țin de comerț, dialog, cooperare, uh, din cadrul acordului de asociere cu Mercosurul există mai multe chestiuni care trebuie clarificate, dar nu sunt chestiuni majore dacă e să le comparăm cu provocările pe care le avem, de exemplu, de demontat în domeniul comercial. Săptămâna viitoare, la, în Ecuador, va avea loc o a doua rundă de negocieri pentru integrarea Ecuadorului în acordul multipartid de liber schimb între, cu Columbia și Peru. Am avut o primă rundă formală în ianuarie, după mai multe reuniuni pregătitoare la, în prima jumătate a anului trecut, care au fost promițătoare în sensul că din partea ecuadoriană a existat o recunoaștere foarte clară a ceea ce este nevoie să facem. E nevoie de un cadru comun uh, care să existe cu Ecuador și Peru. Ecuadorul a dorit să sublinieze mai multe aspecte și domenii în care ei considerau că Ecuadorul uh, necesită un tratament special în vederea diferențelor socioeconomice între colombieni și peruvieni, de exemplu. Și au existat și o serie de noi aspecte legate de comerț, cum ar fi, de exemplu, barierele non-tarifare în calea comerțului și negocierea unui acord cu Ecuadorul în următoarele luni, care, din păcate, nu avansează așa cum ne-am fi dorit noi Aș uh, sublinia și faptul că este nevoie să mai discutăm despre rezultatul negocierilor de săptămâna viitoare la un moment ulterior. Pentru a putea îmbunătăți cadrul existent, trebuie să îmbunătățim și un acordul existent cu Mexicul și cu Chile. Am uh, stabilit un grup de lucru pentru a examina cei trei piloni, cooperare, dialog și uh, comerț și economie. Am avut o reuniune recentă a acestui grup de lucru la Mexico City la jumătatea lui februarie și am făcut progrese considerabile pentru a găsi o viziune comună despre cum ar trebui să arate un acord global uh, de comerț pe viitor. Vom mai avea mai multe reuniuni în următoarele luni, majoritatea vor fi virtuale prin uh, videoconferințe și poate o întâlnire face-to-face -face chiar uh, în primăvara aceasta, în sfârșitul primăverii, pentru a putea să încercăm să întocmim un raport poate în timpul verii sau la sfârșitul acesteia, la începutul uh, toamnei, în care să putem formula și recomandări către liderii politici din Mexic și uh, pentru a putea vorbi și despre punerea în aplicare a acestui uh, acord și despre felul cum a fost el îmbunătățit. Probabil că sunteți conștienți de faptul că anul trecut mexicanii au dorit să intre în negocieri cu SUA în ceea ce privește T-tipul, dar nici uh, SUA, nici Uniunea Europeană nu a fost gata să uh, intre în negocieri multipartite în domeniul de tip de la început. Mexicanii știu că suntem pe cale să finalizăm CITA și uh, negocierile SPA și în timp ce acordul global pentru Mexic uh, a funcționat deja de 12 ani, am recunoscut cu toții că în vederea negocierilor UE-Canada și UE-SUA, ar fi nevoie să îmbunătățim și acordul cu Mexicul. Suntem însă convinși că se vor putea egaliza aceste nivele de ambiție între noi și serviciile Comisiei probabil în toamna anului acesta vor elabora o propunere pentru o îmbunătățire. Va trebui însă să facem mai întâi un studiu de impact și alți pași pregătitori, dar vom putea să pregătim un mandat de negociere care s-ar putea să fie înaintat la sfârșitul acestui an sau uh, la uh, tot în acea perioadă. Cu Chile suntem oarecum în urmă. Am fost de acord pe principiul că trebuie îmbunătățit acordul de asociere dintre UE și Chile. Acum câteva săptămâni am primit o propunere din partea Republicii Chile despre cât de mult ar trebui să îmbunătățim acest acord. Ei uh, ar fi vrut poate să obțină mai mult. Suntem de aceea în discuție acum cu autoritățile ciliene pentru a vedea dacă se poate îmbunătăți nivelul uh, ambițiilor și dacă am putea să ne apropiem uh, de viziunile fiecăruia dintre noi fără să deviem de la ceea ce ne-am propus și cu Mexicul. Aceasta ar putea să corespundă și modelului de acorduri ambițioase pe care le avem cu toți uh, reprezentanții, cu Columbia, cu Peru și cu alții din uh, Alianța Pacifică și am putea face același lucru și cu Chile pentru a obține un nivel egal. Aceste discuții vor fi însă necesare cu Chile, probabil vor dura puțin mai mult. Poate la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor vom putea avea o viziune foarte clară despre cum putem să avansăm cu partenerii noștri cilieni. Îmi cer scuze, domnule președinte, că am vorbit puțin mai mult, dar era bine să vă dau o privire de la ansamblu la început despre stadiul negocierilor. Mulțumesc, spune președintele. Îi dau cuvântul acum domnului Salafranca. Gracias, eh, señor presidente. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Vreau să mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru această prezentare detaliată pe care ne-ați făcut-o în legătură cu relațiile între UE și America Latină. Cred că aveam nevoie de această dezbatere. Este un element important pe agenda europeană și cred că de aceea este important să ținem cont de prioritățile noastre în cadrul agendei pentru relațiile externe ale Uniunii. Aș vrea să încep cu situația din Cuba. Dumneavoastră ne-ați spus că această decizie a Consiliului de Ministri ține cont de anumite schimbări care au avut loc în politica cubaneză. Și eu cred că faptul că avem un mandat de negociere pentru a avea un acord de cooperare reprezintă o schimbare esențială, pentru că Cuba este singura țară din uh, America Latină care nu are niciun fel de acord până acum cu Uniunea Europeană. Și dumneavoastră știți foarte bine care este poziția Parlamentului European, care a fost angajamentul nostru față de drepturile omului, premiile Saharov, care au fost uh, acordate în ultimii, în ultimii ani și această situație neobișnuită este una specială în cadrul Uniunii Europene. Oricum, SEAE cred că a putut constata că Parlamentul European nu a pus niciun fel de piedică în ceea ce privește acest mandat de negociere și sperăm, într-adevăr, să se înregistreze schimbări radicale, schimbări tangibile, începând cu faptul că anumiți colegi, precum colegul lui Sianes, să se poată deplasa fără probleme în Cuba. Aș vrea de asemenea să știu din partea serviciului dumneavoastră care este calendarul pe care l-ați prevăzut pentru aceste negocieri, pentru a ajunge la acordul uh, de cooperare și de dialog politic. Pentru că, până la urmă, ținem cont de concluziile Consiliului în cadrul poziției comune a Consiliului și, până la urmă, știm că la capătul drumului, dacă negocierile se termină cu succes, acordul ar trebui să fie ratificat de Parlament, până la urmă. În al doilea rând vreau să vă spun că am constatat cu mare satisfacție uh, dorința de a ne alătura și în ceea ce privește acordul cu uh, Columbia. Sperăm că această a doua rundă a negocierilor să aibă loc în curând și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că ar fi de dorit să se atragă atenția autorităților ecuatoriene în legătură cu nevoia de a respecta siguranța juridică a companiilor europene care se află acolo pentru această a doua rundă de negocieri. În al treilea rând, negocierile din cadrul Mercosur. Eu sunt raportor din partea Parlamentului în cadrul acestui mandat legislativ și pot să vă spun că a fost o poziție destul de frustrantă pentru mine, pentru că nu am ajuns la o deblocare a situației, o blocare care s-a făcut în anul 2004. Și sper ca uh, cu ocazia acelei întâlniri de pe 21 martie să reușim într-adevăr să încheiem această rundă în cadrul negocierilor pe care le avem. Este un acord esențial din punct de vedere al uh, PIB-ului, al valorii comerciale a celor două blocuri comerciale și aș vrea să-mi spuneți care sunt perspectivele pentru ca pe 21 martie să avem în față o ofertă concretă prin care să deblocăm situația. Domnule președinte, trec acum la acordurile de asociere cu Mexicul și cu Chile și la reînnoirea acestora. Și știți foarte bine care este poziția mea. În cadrul summitului CELAC din ianuarie anul trecut, a existat un mandat pentru grupurile de lucru pentru a identifica acele chestiuni în care am putea avea o perspectivă de viitor pentru aceste acorduri și știți foarte bine că în Mexic s-a făcut o reformă constituțională foarte importantă care va deschide sectoare ale concurenței foarte importante și de pe urma acestei deschideri ar putea beneficia și companiile europene și mă refer aici în special la sectorul uh, transporturilor și al energiei. Și cred că de foarte mult timp lucrăm la acest dosar dar pentru că în sfârșit dezbatem această chestiune legată de America Latină, sper să nu fie o problemă să um, exprim poziția în detaliu. Și aș încheia aici uh, argumentele mele. Domnule Leffler, înțelegem uh, prioritatea pe care dumneavoastră o acordați acordului cu Statele Unite, dar cred că ar fi mult mai ușor să încheiem acest acord cu Mexicul, pentru că termenele sunt prea lungi și sperăm să profităm de această oportunitate. Înțeleg foarte bine această dorință a dumneavoastră, dar cred că DG Trad și-a centrat toate resursele pe negocierea cu Statele Unite și mie unul mi-ar plăcea să nu ajungem atât de departe și să identificăm mai degrabă prioritățile care sunt esențiale pentru Uniunea Europeană. Același lucru și pentru dosarul uh, legat de Chile. Și aș vrea să-mi spuneți care este problema termenelor, pentru că mi se pare că termenele în politică sunt importante. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Ianes și pentru următorii vorbitori v-aș sugera să vă limitați la trei minute, dacă se poate, pentru a avea și răspunsuri din partea domnului Leffler. Da, mulțumesc, domnule președinte. Da. Pentru ca ceilalți colegi ai mei să aibă timp de vorbit, voi încerca să fiu foarte succint. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Leffler pentru prezența sa aici și pentru explicațiile pe care ni le-a dat. O explicație care este importantă în sine, pentru că nu putem pretinde mult prea mult. Eu cunosc foarte bine limbajul diplomatic, îl cunosc de 40 de ani și știu că acesta se, se utilizează pentru a nu spune nimic. Și în cazul ăsta e mai clar ca niciodată un limbaj diplomatic pentru că dincolo de anumite adjective și descrieri, nu avem nimic din punct de vedere al conținutului. În al doilea rând, aș vrea să mulțumesc domnului Salafranca pentru că m-a citat aici Știm cu toții cei care ne aflăm aici și domnul Leffler știe prea bine. Eu am fost o persoană ilegală, am fost expulzat din Cuba, deși aveam o viză perfect valabilă și v-aș ruga să vorbiți cu partenerii dumneavoastră din Cuba și să-i rugați să uh, îmi dea înapoi taxa de viză pe care am plătit-o, pentru că nu m-au lăsat să, să rămân acolo. Măcar să-mi dea banii înapoi, pentru că altfel sunt niște hoți. Au rămas cu banii pe care eu i-am dat și cred că erau cam 1000 de euro, deci nu era chiar așa de lepădat. Într-adevăr, așa cum spuneați, ar fi un mesaj foarte bun pentru cubanezi să spuneți uh, partenerilor dumneavoastră de la Comisie că începând de acum nici negociatorii, nici membrii Parlamentului European nu vor mai fi expulzați din Cuba, că dacă dorim ne putem duce acolo. Dar uh, asta n-ar garanta că nu vom fi urmăriți măcar de poliția secretă, dar măcar să avem garanția că putem uh, intra în Cuba fără probleme. Asta ar fi deja ceva important. Și cazul meu a fost lamentabil nu pentru că era vorba de mine, pentru că indiferent orice alt deputat care ar fi fost în această situație din partea oricărei țări europene sau a oricărei alte instituții, cred că s-ar fi simțit la fel. Însă aș vrea să mă refer aici în special la problema Mercosurului și la negocierea atât de importantă pe care o avem cu Mercosurul. Știm cu toții cât de importantă este această negociere. În luna martie anului 2014, acum când mandatul Parlamentului aproape că se apropie de sfârșit, n-avem uh, decât o dată, măcar am, ar trebui să avem o dată de, ne, de încheiere a negocierilor, chiar dacă știm că ea nu va fi respectată, măcar atâta să avem și noi o dată. Păcat că nici măcar cu atât n-ați putut veni. Faptul că lipsește o dată clară, totuși e un lucru bun. Asta înseamnă că nu s-a ajuns la un acord în ceea ce privește eșecul negocierii. Deja ar putea fi un semn bun, pentru că știm foarte bine că și eu și toți cei care ne aflăm aici suntem partizani ai încheierii unei astfel de acord strategic cu Mercosurul. Cu toții ne-l dorim. Mulțumesc. Domnule Tanoc, vă rog. Mulțumesc. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și știu că vreau să spun că veniți din aceeași țară pe care o cunosc atât de bine, dar nu, nu e chiar așa. În primul rând vreau să vă felicit pentru numirea dumneavoastră. Știți că ne-am mai întâlnit și cu alte ocazii. Știți că sunt un prieten al Americii Latine și Mm, eu sunt unul dintre cei care nu sunt portughezi sau spanioli, care sunt foarte interesați de aceste chestiuni. Acum, referitor la Cuba, atâta timp cât frații Castro sunt la putere direct sau indirect, cred că nu există posibilitatea de schimbare a regimului, dar probabil că mai devreme sau mai târziu se vor schimba lucrurile și în Cuba și se vor îmbunătăți. Cred că există, de asemenea, un consens și în ceea ce privește regimul Maduro din Venezuela. Dar, dincolo de toate acestea, cred că, ținând cont de amenințările geopolitice la care asistăm în apropierea noastră, expansionismul Rusiei, ce se întâmplă în Armenia, atitudinea Chinei. Cred că este foarte important ca Uniunea Europeană și țările membre, nu doar Spania și Portugalia, ci și țări precum Regatul Unit, și secretarul de stat uh, pentru afaceri externe din Regatul Unit, cred că ar fi important să aibă o relație bună cu America Latina, relații comerciale care sunt bune la nivel bilateral, dar care s-ar putea îmbunătăți la nivel multilateral. Și imaginea uh, principală, imaginea de ansamblu, special pentru viitorul mandat, este esențială. Există un fel de alianță a Pacificului care se dezvoltă trecând prin Columbia, Chile, plecând din Mexic, izolând anumite guverne care sunt mai puțin democrate și mai totalitare și trecând apoi prin Pacific, ajungând la democrația Japoniei și în Asia. S-ar putea ca 20 de ani să există o zonă imensă a drepturilor omului, a libertăților și o zonă liberă comercială în toată această uh, regiune. Credeți că este fezabil? Mulțumesc și acum doamna Lăzing. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezentare, am să fiu subcintă. Aș dori doar să vă spun că, din perspectiva grupului meu, considerăm că acest pas al Uniunii Europene de a face un acord bilateral cu Cuba este foarte bun. Dorim ca la negocieri să se ajungă la un dialog politic, la un tratat de cooperare și sperăm ca negocierile să se desfășoare într-o atmosferă de respect reciproc în care suveranitatea Cubei să fie recunoscută. Aș dori să vă spun că Cuba este singura țară din lume cu care Uniunea Europeană are un punct de vedere comun. E o situație foarte specială și uh, cu nicio altă țară nu avem o astfel de relație din perspectiva drepturilor omului și a uh, aspectelor politice. Trebuie să strângem relațiile cu Cuba și ar, ar, aș fi foarte bucuroasă dacă acest parteneriat ar fi încheiat cu bine. Mulțumesc! Mr. Chrysler Dorford, please. Mulțumesc, domnul Kreisel-Dörfer. Mulțumesc, domnule președinte. Cuba este un joc nesfârșit, după părerea mea. Am fost, se făcuseră progrese în 2000, apoi s-a uh, mers înapoi. Pe vremea respectivă, ministra dezvoltării din Germania vorbea de apropiere, după aceea totul a fost iarăși stricat. Uh, cred că Cuba trebuie să se decidă dacă este în continuare cu acești frați Castro, în ghilimele, cu acest regim, rămân, dacă acest regim rămâne la putere. Pentru că populația cubaneză nu este mulțumită. Asta trebuie să fie clar. Asta Uh, trebuie să fie clar pentru noi și în Parlament și uh, trebuie să ne întrebăm ce avem noi de făcut în această perspectivă. Uh, cubanezii sunt foarte mândri, la fel de mândri ca spaniolii, aș zice, și uh, ei spun că nu vor să suporte colonialismul în permanență. E un punct de vedere interesant, similar și cu Argentina și cu perspectiva din alte țări. Acum 50 de ani a avut loc puciul militar în Brazilia și a durat foarte mult uh, până când uh, s-au uh, liniștit lucrurile, s-au introdus standarde, însă standarde duble, industria s-a dezvoltat, însă noi acum în continuare introducem standarde duble. Cu China spunem că nu știm ce să facem, însă la Cuba vrem să strângem cât mai mult șuruburile. De ce nu ne gândim la întreprinderile germane sau spaniole și portugheze? De ce să introducem sancțiuni acolo unde uh, costurile implicate ar fi mari? Trebuie să ne gândim dacă vrem un parteneriat cu Cuba, da sau nu, și ce se, cum influențează situația din Venezuela, situația actuală din Cuba. Trebuie să ne gândim la toate acestea, trebuie să ne amintim ce s-a întâmplat în 62 când Hrușciov a, adus, a vrut să aducă rachetele în Cuba atunci uh, s-a vorbit de război, nu? Trebuie să ne gândim și acum, poate că ne ajută să privim către trecut. Și uh, se pune întrebarea și ce se întâmplă cu Mercosur, dacă chiar dorește această organizație să rămână unită și ce probleme vom avea cu Cristina Kirchner în Argentina. Pentru că sunt unii care vor să încheie un tratat Mercosur și alții care vor apoi să mai adere. Noi discutăm de mulți ani despre Mercosur aici în Parlament, fără progrese prea mari. Ar trebui ca ambele părți să uh, înceapă să își aducă o contribuție pentru a se obține un efect și nu doar să vorbim. Și iată că am încheiat cu 5 secunde mai devreme. Mulțumesc! Thank you, Chair, and thank you, honorable members, for your... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, domnilor deputați pentru comentariile făcute. Domnul Teanăc a vorbit despre imaginea de ansamblu, voi începe cu aceasta și după aceea voi intra în detalii. Și, de altfel, nu suntem compatrioți, dar am petrecut mult timp în țara dumneavoastră, deși mi-am pierdut accentul din Cardiff. Cred că ar trebui să spunem cu onestitate atunci când analizăm situația globală, că țările din emisfera nordică reprezintă probabil țările cu care avem cele mai multe lucruri în comun în, la nivelul viziunii societății. Viziunii asupra felului în care ar trebui să arate societatea și a felului în care societatea se relaționează cu individul. Lucruri care se bazează pe istorie, pe cultură, pe limbă, dar și pe progresele remarcabile care au avut loc în aproape întreaga regiune din America Latină. Zona Caraibe este un pic diferită, pentru că și-au câștigat independența mai târziu și procesul democratic a început mai târziu. Dar în America Latina s-au făcut progrese remarcabile în ceea ce privește această deschidere către guverne democratice. Deci, în această imagine de ansamblu, cred că ar trebui să recunoaștem faptul că aproape în aproape toate aceste țări există totuși provocări pentru consolidarea acestor progrese. Este o tranziție de la democrația formală la o democrație eficientă de guverne alese într-adevăr și reprezentative. O democrație formală nu este neapărat una stabilă și una pe care ne-o dorim, faptul că se alege un guvern care durează 5 ani. Și nu este o democrație pe care să-și o dorească nici guvernele sau cetățenii din America Latină pentru că asta înseamnă schimbări continue, dar asta oferă și oportunități de dialog și de cooperare, de schimb de experiență. Între Uniunea Europeană și aceste țări. Iată domeniile în care noi ne luăm angajamente și în care cooperăm și vom continua acest proces de cooperare. O vom face cu ambiție, și pe de altă parte, aș vrea să mulțumesc uh, faptului că există o încredere sporită din partea tuturor acestor țări față de noi. Și eu am venit aici astăzi, în fața dumneavoastră, în urma ultimului dialog asupra drepturilor omului din Mexic. În ultimii ani s-au făcut progrese remarcabile în acest domeniu S-a ajuns de la un scepticism defensiv din partea mexicanilor, de la o mare reticență de a-și lua angajamente față de societatea civilă, la o agendă foarte ambițioasă, la foarte multă autocritică, la multe întrebări pentru a descoperi noi domenii de cooperare și la un angajament foarte clar din partea societății civile și o implicare deosebită a acesteia. Aceasta doar în câțiva ani de dialog pe care l-am avut și aș putea să vă citesc multe alte exemple de acest fel. Deci cred că în această imagine generală poziția noastră este foarte bună pentru a continua cu agenda noastră cu toți partenerii pe care îi avem din Canada în nord până la Argentina și Chile în sud. Cu unii dintre ei poate vom avea mai mari dificultăți și rezultatele vor veni mai încet, cum e cazul negocierilor pe care le avem cu Cuba. Dar cred că și în aceste cazuri se vor face progrese în acest context general pe care l-am prezentat. Și pentru a-i răspunde domnului Salafranca în legătură cu un calendar clar al negocierilor cu Cuba, pot să vă spun că mi-e greu să vă prezint un astfel de calendar, pentru că suntem abia la început și speram că astăzi în fața dumneavoastră să vă spun când vom începe. Dar ieri mi s-a spus că data pe care noi o sugerasem de începerea negocierilor nu este potrivită pentru partenerii noștri cubanezi. Deci totul depinde de um, disponibilitatea lor. Nu există niciun fel de tactică sau strategie din partea noastră și atunci când ei vor fi pregătiți să-și ia angajamentul de a începe negocierile în mod formal, probabil că vom avea întâlniri la două luni cu diverse dialoguri și schimburi de opinii între întâlnirile formale. Însă cât de repede și cât de rapid ne vom mișca, toate acestea vor depinde de felul în care cubanezii vor reacționa și de cât de prom vor reacționa la ceea ce vom propune. Bineînțeles că un eventual acord cu Uniunea Europeană va include și prevederile deja obișnuite referitoare la guvernanță, democrație, drepturile omului și, bineînțeles, neproliferarea armelor de distrugere în masă. Și ni s-a confirmat în mod informal din partea cubanezilor că aceasta n-ar trebui să reprezinte o problemă, ca întotdeauna, probabil că detaliile vor fi cele mai complicate, dar în principiu suntem de acord și știu foarte bine că am început aceste negocieri cu această poziție comună pe care o avem la nivelul UE, care este încă în vigoare și că nu le pot oferi la momentul acesta niciun fel de asigurare sau uh, perspectivă sau posibilitate de înlăturare acestei poziții comune pentru că aceasta a fost uh, luată prin unanimitate la nivelul Consiliului și poate fi înlăturată doar prin unanimitate la nivelul Consiliului. Dar, cu toate acestea, am uh, ajuns la un acord cu omologii noștri cubanezi că vom uh, continua negocierile în ciuda acestei poziții comune, dar ținând cont și de ea. Negocierile cu Ecuadorul acum. Acestea sunt un pic mai clare. Știm, în principiu, care va fi rezultatul. Rezultatul, în mare, ar trebui să fie ceea ce avem deja în acordul cu Columbia și cu Peru. Din acest punct de vedere, nu e vorba de o negociere nouă. Nu, este vorba de o renoire a angajamentului luat de Ecuador în cadrul pe care l-am stabilit deja. Bineînțeles că vom ține cont de specificitățile acestui stat, dar uh, diferențele ar trebui să fie destul de mici, pentru că nu este o țară care să fie atât de diferită de ceilalți doi vecini din nord și din sud și de aceea ar trebui să îi putem integra. Problema investițiilor reprezintă o sursă de îngrijorare majoră și ecuadorienii sunt conștienți de acest lucru, motiv pentru care în ultimele săptămâni și-au moderat poziția și au acordat o recunoaștere și mai mare nevoi de a da asigurări Uniunii Europene și statelor membre ale Uniunii în acest sens, asigurări asupra nivelului de protecție oferit și asupra faptului că acesta nu se va reduce față de nivelul oferit de acordurile bilaterale existente. Și bineînțeles că noi ținem foarte mult la acest aspect și vom uh, menține acest element ca unul esențial în abordarea noastră generală. Negocierile cu Mercosurul și aici aș dori și mi-ar face plăcere să vă dau date mai precise. Poate că după întâlnirea negociatorilor principal vom avea mai multe detalii pentru că atunci vom vedea cu exactitate dacă există suficient conținut pentru a trece mai departe. Din informațiile pe care le-am primit, cred că lucrurile sunt pe drumul cel bun și a apărut și o problemă suplimentară pentru că am primit și indicații uh, individuale din partea diverselor state ale Mercosur. Atunci când vom avea o ofertă globală, probabil că nivelul ambițiilor va scădea față de ofertele individuale pe care le-am primit. Și tocmai aici este provocarea principală, să ajungem la acel nivel al ambițiilor care știm cu toții că este necesar pentru a merge mai departe alături de Uniunea Europeană. Referitor la Mexic și Chile, pot să vă spun că nu așteptăm să încheiem negocierea la TTIP. Eu sunt un mare susținător al acțiunilor simultane, așa că dacă negociem cu un partener, nu înseamnă că trebuie să așteptăm pentru a negocia cu celălalt. Bineînțeles că există anumite chestiuni sau anumite competențe care pot fi negociate numai cu un partener la un moment dat, dar facem progrese cu Mexicul și cu Chile în același timp. Pentru guvernul uh, din Chile a fost nevoie de mult timp pentru a veni cu sugestii de actualizare a acordului în urma summitului de la Santiago de anul trecut. Rezultatele nu sunt atât de avansate cu Chile precum sunt cu Mexicul, iar munca pregătitoare, care este în curs de mult timp cu Mexicul, cred că va fi foarte utilă atunci când vom avea un prim proiect de mandat de negociere. Și după ce vom avea directivele necesare, când vom începe negocierile cu mexicanii, toate părțile implicate în această negociere vor fi cun, vor cunoaște foarte bine această muncă pregătitoare și asta cred că ar trebui să ne permită să avansăm mai rapid spre obiectivul nostru și anume acela de actualizare a acordului. Și acum, pentru a reveni în special la cazul Cubei, dar și la alte negocieri, un ultim comentariu. Nu sunt de acord neapărat cu cei care spun că am aplicat uh, standarde duble. Dacă analizăm standardele pe care le, ni le dorim pentru fiecare partener din lumea întreagă, și aici aș vrea să revin la declarația pe care am făcut-o inițial în legătură cu acel, uh, acea viziune societală comună pe care o avem cu America Latină. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că și noi și partenerii din America Latină ne-am stabilit practic o provocare și mai mare decât o aveam, dar asta tocmai pentru că doream un nivel al ambițiilor foarte ridicat și dorim să ajungem la acest nivel ridicat. Cred că acesta este mesajul cel mai bun pe care îl putem transmite tuturor partenerilor noștri din regiune, celor cu care negociem și celor cu care nu am început încă procesul de negociere, cei care la ora actuală trec prin dificultăți, așa cum se întâmplă cu Venezuela, unde nu avem o relație contractuală, dar și acolo este important să le arătăm în contextul negocierilor pe care le avem cu Mercosurul, care este nivelul ambițiilor și nivelul performanței pe care îl așteptăm din partea oricărui partener al Mercosurului. Deci aceste negocieri au un efect foarte clar care merge dincolo de efectul propriu-zis al negocierii și cred că ambiția și credibilitatea noastră în regiune sunt în joc. Mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult, domnule Leffler și sperăm să uh, menținem legătura. Vedeți că avem mulți colegi care sunt foarte interesați cu adevărat de procesele de negociere care sunt în curs și pe care le conduceți și e clar că cazul Cubei este unul special. Vom vedea ce se va întâmpla și cu acesta. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Uh, I would like to announce that uh, the next item Aș dori să vă anunț că următorul punct este schimbul de opinii cu domnul Stefano Manservisi, noul șef al delegației UE la Ankara, și acesta va avea loc în camera. Deci vă rog să rămâneți în sală numai dacă aveți autorizația să rămâneți. So uh, we'll take some minutes until deci luăm o scurtă pauză până când părăsește sala lumea care nu trebuie să rămână. Hey. Ah. Uh, yes.